Buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor. Începem uh, lucrările din această după masă. Avem dezbaterea pachetului complet Orizont 2020. Și am prevăzut să dăm cuvântul tuturor raportorilor. 5 minute de căciulă. Deci pentru uh, fiecare dintre raportorii pentru diversele sectoare din cadrul um, programului Orizont 2020. Are mai întâi uh, cuvântul Teresa Riera Madurel. Bună, pues, uh, muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. E dificil să rezum eu acum o muncă de atâtea luni în câteva minute, însă voi încerca. După cum probabil vă amintiți, dragi colegi, ultimele trialoguri pentru Orizont 2020 au avut loc înaintea verii și s-a ajuns la un acord politic cu Consiliul, acord important, atât în ce privește la continuarea programului, cât și în ce privește distribuirea internă a bugetului. După cum știți, uh, nu s-a putut uh, stabili distribuirea în procentaje pentru că nu aveam cantitatea globală, că nu era acordul uh, pentru perspectivele financiare. Acum, uh, din punct de vedere al Parlamentului, noi suntem satisfăcuți de acord și suntem convinși că s-a ajuns la un bun acord pentru că asigură calitatea noului program cadrul Orizont 2020. În consecință, îl dotează cu un mare potențial pentru a îmbunătăți calitatea sistemului nostru de cercetare, știință și inovare. Cred sincer că acest Parlament European, prin munca sa, a contribuit la ameliorarea propunerii inițiale a Comisiei în diverse puncte și, după cum vă spuneam, voi încerca să fac un rezumat, să vă citesc uh, punctual cele mai importante care fac parte din acest acord, după cum spuneam și el, foarte important. În primul rând, nou program cadru va avea noi uh, mijloace pentru a extinde excelența și participarea cu măsuri specifice pentru a uh, susține uh, excelența oriunde s-ar întâlni ea. Aceste noi măsuri, deși nu vor face parte din pilonul 1, uh, după cum ceruse Parlamentul, totuși vor avea un buget propriu și vor fi vizibile politic. Pentru că împreună cu programul Știință pentru societate vor face vor forma un nou program alăturat celor trei piloane, celor trei uh, piloni propuși de comisie. De asemenea, vă mai spun că programul Știință pentru Societate uh, va veni cu măsuri foarte interesante care suntem convinși că vor permite să extindă, să extindă baza, de baza socială de sprijin uh, către știință, cu o, un mai, mai bun dialog dintre știință și societate, ceea ce va duce, sigur, la consolidarea sistemului european de știință și inovare, pentru că, după cum am spus de mai multe ori, un sistem uh, izolat totdeauna e slab și noi cerem ca Uniunea Europeană să aibă un sistem puternic de uh, știință și inovare. Alt aspect pe care vreau să subliniez pe scurt e faptul că acțiunile Marie Curie sunt cele consolidate în urma acordului pentru că a crescut bugetul pentru acestea în termen relativ față de propunerea inițială a Comisiei. Da, deci, contribuția Marie Curie la îmbunătățirea capitalului uman dedicat științei și inovării e ceva recunoscut de toți actorii, de aici și importanța acestei îmbunătățiri. De asemenea, cercetarea și inovarea în energii regenerabile sunt consolidate de pe urma acordului și cu asta e clar că vom face pași înainte în îndeplinirea obiectivelor pe care ca europeni ne le-am stabilit pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Acordul final, vreau să spun că a fost foarte satisfăcător pentru toți. De asemenea, consider că prin acest acord vom obține o mai bună participare a IMM-urilor în programul cadru, la programul cadru, nu doar pentru că se va, va crește bugetul total al Uh, provocărilor sociale, obiectivelor sociale cu 20% pentru IMM-uri, cât și pentru că nou instrument pentru IMM-uri va avea un buget propriu și suficient, așa, exact așa cum a și cerut Parlamentul. Vreau să amintesc că ajutorul uh, susținerea IMM-urilor a fost încă de la început și el una din prioritățile Parlamentului, un ajutor care va fi consolidat pentru un nou instrument, fast track-ul, adică un mecanism accelerat, important, Cred că deschide posibilitatea pentru ca chestiuni urgente care pot apărea pe durata până în aplicarea programului să uh, fie rezolvate rapid și să se obțină rezultatele necesare într-o perioadă de timp rezonabilă. Acest nou mecanism, sigur, întâi va avea o fază pilot, deși cu un număr suficient de proiecte care trebuie finanțate, care să permită o evaluare obiectivă a uh, fiabilității sale. Datorită acordului, de asemenea, pentru prima oară, programul cadru prevede obligativitatea accesului deschis la publicațiile care derivă din orice fel de activitate de cercetare finanțată din Orizont 2020 și mă greu să termin, doamnă președintă. Se va promova, deci, accesul deschis la datele importante obținute din uh, cercetările finanțate de program în ce privește egalitatea de gen. Trebuie să spun că articolul 15 este o măsură revoluționară, propunerea Comisiei deja uh, propunea așa ceva, deja cuprindea așa ceva, însă Parlamentul a permis dezvoltarea acestei idei în două direcții. În primul rând, o participare echilibrată a bărbaților și femeilor la program și, în al doilea rând, introducerea perspectivei de gen în toate activitățile de cercetare și inovare finanțate din program. De asemenea, am uh, găsit un mai bun echilibru între punerea în aplicare a marilor proiecte și a proiectelor de dimensiuni medii și mici, evitând ca marile proiecte să-și ia partea leului. Și de asemenea trebuie să spun că am obținut mai multă transparență, deschidere și eficacitate a parteneriatelor public-privat și deci să se mențină acest echilibru între public și privat. Alt aspect important, introducerea unei coordonări Uh, pentru provocările sociale. Bine, nu mai am timp să spun mai multe, însă dați-mi voie să închei cu încă o frază. După cum spuneam, noi cei de la Parlament suntem satisfăcuți, foarte satisfăcuți de acest acord cu Consiliul, acord care în plus vine exact uh, uh, în timp suficient ca Orizont 2020 să fie uh, implementat de la începutul 2014, așa cum a fost prevăzut. Și de anumite, mai sunt niște anumite declarații ale Comisiei, dar dați-mi voie să, în încheiere, să mulțumesc nu pot încheia fără să mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acordul și care deci au contribuit la realizarea uh, programului Orizont 2020. Să mă scuze cei despre care n-am vorbit în următoarea intervenție. Promit să le mulțumesc tuturor. Președinta, da, mulțumesc, Tereza. Din păcate nu avem timp la dispoziție. 60 de minute, 5 raportori, uh, Deja am pierdut șapte minute și jumătate. Domnul Heller, vă rog. Mulțumesc, mal möchte ich darauf mai dass de data aceasta aș vrea să atrag atenția asupra faptului că înțeleg, pe de o parte, limita de timp pe care ne-ați impus-o, doamnă președinte, pe de altă parte, vorbim despre un dosar care a fost negociat timp de 2 ani și care corespunde unui volum de circa 70 de miliarde de euro. Deci îmi pare rău că nu avem puțin mai mult timp la dispoziție. Dar aș vrea mai acum să mulțumesc uh, tuturor colegilor raportori din umbră, tuturor colaboratorilor care ne-au ajutat. Uh, eu am participat și la negocierile pentru FP7 și trebuie să spun că de data aceasta Parlamentul a fost pregătit mult mai bine, poate cel mai bine dintre toate negocierile uh, ultimului timp, uh, astfel încât a reușit nu doar să verifice tot ceea ce i s-a pus în față, ci a uh, reușit dincolo de asta să gestioneze, să influențeze uh, situația foarte bine și să o facă spre uh, uh realizarea propriilor interese. Bugetul însă, în schimb, este un eșec care trebuie să fie asumat de toți participanții. Este un eșec al nostru, al tuturor. Ă, vorbim în comunicările noastre externe despre o creștere a bugetului, dar ă, dacă vedem, ă, dacă comparăm cu bugetul 2013, atunci acest buget pentru Horizon 2020 este, reprezintă o scădere, iar în cifre absolute Uh, este chiar reducere de aproape 10%. Acest lucru nu este corect și nici nu corespunde obiectivelor pe care și le-a propus Uniunea Europeană. Noi am, ne-am propus să cheltuim 3% din bugetul, din PIB-ul uh, UE pentru cercetare și dezvoltare și suntem departe de acest obiectiv. Și problema este că viitoarele generații, generațiile tinere de astăzi vor plăti prețul acestei uh, neglijențe eu, eu uh, nu vreau să supăr pe nimeni și nu vreau să stric atmosfera, dar trebuie să o spunem foarte clar ca să nu apară impresii greșite. Deci, din păcate, obiectivele pe care le-am, ni le-am propus noi singuri pentru uh, bugetul de cercetare și dezvoltare în 2020, uh, aceste obiective nu le-am realizat. Um, argumentația Comisiei de simplificare a demersurilor administrative este, judec, este justificată, însă raportat la modelul nostru, cred că din aceste pricini programele mai degrabă se vor scumpi în gestionarea lor. Trebuie să reținem acest fapt pentru că noul model de costuri este unul care are un impact foarte concret. Pe de altă parte, avem uh, de consemnat importante succese. Am avut uh, dezbateri foarte tari, negocieri foarte dure. Nu pentru că am fi luptat unii împotriva altora, ci pentru că atât Comisia cât și noi am fi vrut să, uh, să obținem cel mai ambițios cu putință program. Nu cred că trebuie să repet aceste aspecte, dar cred că cred că putem spune că mm, am întărit uh, abordarea bottom-up de jos în sus, uh, care este importantă pentru, pentru viitor. Și în plus uh, am consolidat programul Marie Curie, celelalte programe de interes pentru Parlamentul European și în loc de realizarea unor cote statistice arbitrar uh, stabilite, care au dat naștere multor frustrări în rândul IMM-urilor și care au lăsat impresia că programele europene sunt atât de complicate că nu reușește nimeni să participe la ele. În sfârșit, în locul acestor, am reușit să, um, să, să oferim instrumente de finanțare și de cofinanțare interesante și atractive pentru IMM-uri care acum au posibilitatea să-și aducă contribuția la eh, dezvoltarea lucrurilor. De asemenea, eh, oferta noastră eh, a fost una pe fond și nu doar formală. Adică, pe de o parte, deplângem faptul că cercetarea și inovarea este insuficientă în uh, sudul și în estul Uniunii Europene. Pe de altă parte, am vrut tocmai aici să consolidăm activitatea de cercetare și dezvoltare, fără a fi uh, discriminatori în demersul nostru. Și cred că împreună cu Comisia am găs- reușit să găsim un răspuns uh, dinamic care um, a fost um, formulat în trecut doar prin niște cote rigide. Acum există posibilitatea unei coparticipări active și proactive mult mai bune. Apoi, o chestiune care ne preocupă vis-a-vis -vis de viitor este dacă acest uh, program uh, s-a dezvoltat suficient din direcția, din zona unui program de cercetare înspre un program de uh, natură a stimula inovarea. Ehm, sigur că aici eh, probleme de finanțare sunt un impediment eh, serios, dar cred că programul ca idee de bază dorește să eh, interconecteze mai bine sfera industriei, economiei și inovării. În același timp, însă, nu trebuie pierdută din vedere dimensiunea de cercetare fundamentală. Oricum, cred că este cel mai avințios program uh, al Uniunii Europene adoptat vreodată de Uniunea Europeană în domeniul cercetării și dezvoltării. Și sunt mândru să știți că am putut avea o contribuție substanțială la uh, crearea unui program care cu siguranță că va schimba uh, mediul cercetării și dezvoltării în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc lui Cristian Are cum cuvântul Maria Carvalho. Thank you, President. Uh, so my... Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul meu se ocupă de punerea în aplicare a programelor specifice. Deci, uh, intră în detalii în legătură cu ceea ce se spus, uh, ce spune în uh, raportul Ira Madurel. Deci, Uh, voi completa ceea ce a spus colega Riera Madură. Mai întâi doresc să felicit pe toți colegii raportori pentru ceea ce au făcut, să felicit secretariatul și staful grupurilor pentru modul în care am cooperat și atmosfera plăcută de lucru. După cum știți, programul cadru Orizont 2020 este împărțit în trei piloni. Primul, excelența în știință, am dat multă importanță programului Marie Curie sau finanțării de tip Marie Curie um, și obiectivul este îmbunătățirea reintegrării cercetării după o experiență internațională. Considerăm că aceasta este o problemă în Europa și am introdus această nouă caracteristică în uh, finanțarea de tip uh, Marie Curie. Apoi, um, tehnologiile viitoare și emergente se află de asemenea în primul pilon. Apoi, uh, tehnologie cheie și IMM-urile, pilonul al doilea, după cum au spus cei doi colegi ai mei, bugetul a crescut pentru instrumentele pentru IMM-uri și am inclus în paralel cu propunerea program propus de comisie, așa numitele vouchere pentru inovații, pentru inovare, uh, ușor de folosit, vor fi un instrument uh, interesant pentru tinerii cercetători uh, care doresc uh, să pună bazele unei uh, companii sau să uh, se implice în munca cu IMM-urile. Am creat două noi activități. Mai întâi, instrumentul transversal uh, pentru domeniul maritim, uh, deci aici e vorba de transporturi, de mediul marin în general și resurse. Și în al doilea rând, pentru că colegii au depus multe amendamente, am creat o nouă activitate în domeniul culturii, um, și identității culturale, cultură, trecutul istoric și identitatea culturală, deci pentru orașele istorice, pentru energiile regenerabile și uh, eficiența energetică în aceste orașe cu trecut istoric. Avem uh, aceste două linii, uh, științele sociale și umane și securitatea. De asemenea, avem programe pentru uh, bolile uh, sărăciei. Am inclus um, medicamentele personalizate și există finanțare și pentru bolile rare. Apoi, Avem un pachet pentru energie cu un buget ambițios care acoperă toate tehnologiile. Am dat mai multă importanță uh, stocării energiei rețelelor inteligente, deci de la producție până la utilizatorul final. Avem programul Energie Inteligentă pentru Europa. Am considerat că aceasta este o activitate separată cu un buget cu 15% din bugetul total pentru energie. Am uh, inclus uh, stocarea uh, și capturarea carbonului, precum și folosirea um, carbonului capturat. Și acum, chestiuni orizontale. Colegii au discutat despre extinderea programelor. Avem noi activități care nu se regăseau în propunerea comisiei cum este cea, uh, propunerea uh, de a înfrăți uh, institute cu mai multă experiență cu uh, organizații noi, care sunt mai puțin obișnuite cu acest program cadru. Dorim să creăm sinergii între Orizont 2020 și fondurile structurale și am descris modalități de a face acest lucru prin cofinanțarea unor uh, proiecte de uh, demonstrație industrială sau folosind uh, granturile uh, Consiliului European pentru Cercetare care nu au putut fi finanțate până acum din lipsă de finanțare. Dacă există o lipsă de finanțare, se poate face apel la fondurile europene. Orizont 2020 este mai mult decât un mecanism de finanțare. Dorim ca acesta să ajute la structurarea cercetării în Europa și am început cu sectorul medical și am cerut Comisiei să organizeze grupuri de lucru organizate de jos în sus, științifice, pentru a crea sinergii între programe, între proiectele finanțate în diferitele părți ale um, pachetului Orizont 2020 și să facă legătura um, cu ce se întâmplă în domeniul cercetării în domeniul medical în statele membre pentru a promova schimbul de informații între um, actorii din acest sector. Iată care sunt principalele caracteristici ale programelor specifice și vă mulțumesc încă o dată. Grazie, Maria Carvaio. Mulțumim, uh, doamnă. Acum Marina Matias. Obrigada, Presidente. Um, bem, eu vou começar. Mulțumesc. Doamna președintă, și mulțumesc și tuturor colegilor care au participat la acest proces. Mulțumesc pentru colaborare. A fost o discuție foarte interesantă. Cred că am ajuns la un acord de bună factură în ce privește agenda strategică pentru inovare și regulamentul uh, Institutul European de Inovare și Tehnologie, EIT. Filip Lambert nu este aici. Deci voi încerca eu să identific care consider că sunt punctele esențiale ale acordului în ce privește cererile Parlamentului. Am ajuns, spuneam, la un acord uh, de bună factură, repet, uh, și nu am fi fost în stadiul ăsta dacă nu am fi convenit de asta, am fi uh, încă la negocieri, însă există niște puncte care trebuie subliniate, cred eu, e vorba în primul rând de buget, care, în fine, nu este exact așa cum speram noi, dar s-a ajuns totuși la un nivel bun de finanțare uh, uh, pentru institut, chestiunea la care țineam foarte mult. Și apoi, <clears throat> am reușit să excludem limitele în ce privește uh, acordarea de sume de la buget uh, pe durata întregii uh, durate de valabilitatea cadrului de finanțare. Era un aspect fundamental și mai este și problema concentrării. Comunitățile cunoștinței și EIT-ul poate că erau excesiv financiate, finanțate, mă scuzați, toate astea au fost recunoscute, dar într-un context în care majoritatea statelor Uniunii Europene erau excluse din posibilitatea de a participa la acest proces. Știm că este ceva important și că a fost bine întâmpinat și că este, a fost favorabil întâmpinat și că e un instrument foarte important pentru a uh, impulsiona inovarea deci există această problemă a monopolului, practic. Nu am reușit să o eliminăm pe deplin, dar uh, am avut câștig de cauză cu propunerea Parlamentului, sistema de inova- sistemul de inovare regională, care permite cumva să se rezolve această problemă, deoarece prevede mobilizarea unor fonduri pentru participanți, care permite implicarea regiunilor eventual excluse sau care nu dispun de centre uh, ale acestor uh, comunități ale inovării și cunoștințelor. O altă inovație importantă uh, privește formarea și apoi uh, participanții, dacă doresc o altă noutate, pot deveni membri de plini ai acestor comunități ale cunoștințelor în funcție de implicarea lor. Cu acest program și sistemul de inovare regională, cred că am reușit să găsim un răspuns mai consistent uh, în vederea obiectivului uh, întregului exercițiu Orizont 2020, adică o Europa mai competitivă, mai solidă în uh, domeniul inovării, al cercetării, um, evitarea um, acestor inegalități care încă sunt vizibile în Europa. În legătură cu aceste comunități ale cunoștinței uh, au cauzat dezbateri înflăcărate, cele mai înflăcărate de întregul proces. Comisia Europeană propunea șase comunități de, ale cunoștinței și inovării, uh, Parlamentul a venit cu o altă propunere. Până la urmă am ajuns la un compromis în adevăratul sens al cuvântului, pentru că nu avem două părți, cum propunea Comisia, ci trei și nu avem trei comunități în fiecare părți, în fiecare regiune, ci două într-o primă fază, care, ceea ce corespunde propunerii prioritare a Comisiei, dar într-un fel corespunde și propunerii Parlamentului. Și apoi două, alte două într-o a doua fază și alte trei într-o ultimă fază. Și în acest caz, în ce privește uh, societățile sigure, uh, partea aceea era, a fost exclusă, nu făcea parte din prioritățile Parlamentului, am reluat la 5. Apoi, programul Food for the Future, hrană pentru viitor, care nu făcea parte din prioritățile noastre, a fost inclus în cel de-al doilea val și aș mai adăuga un lucru în legătură cu ultimul aspect, uh, și anume Institutul European de Inovare și Tehnologia, EIT, care funcționa ca un fel de suma acestor comunități ale cunoștințelor și nu, nimic mai mult, însă cu noul acord am reușit să amplificăm, să intensificăm uh, contribuția acestor uh, institut, uh, contribuția institutului, mă scuzați, pentru că uh, practic se amplifică caracteristicile sale principale și am reușit să facem și o evaluare care să democratizeze acest tip de instituție, însă care nu înseamnă că această, acest institut și-a pierdut din autonomie. Deci cred că am reușit uh, să apărăm să, poziția Parlamentului, sigur cu o marjă de manevră indispensabilă datorită compromisului. Totdeauna e așa în aceste cazuri și în încheiere mulțumesc din nou colegilor din toate grupurile parlamentare pentru colaborare au, fost, au participat uh, neobosiți, cu mare energie la toate discuțiile în legătură cu agenda strategică a Institutului Tehnologie și toate celelalte. Mulțumesc! Am uh, încheiat uh, runda raportorilor și trecem la lorile de cuvânt ale colegilor sperând că cei care vor veni doar la vot nu protestează prea mult. Că ne gândim să începem puțin mai târziu votul. Așadar, pentru trei minute, câte trei minute au cuvântul colegii din Parlamentul European, are cuvântul domnul Tsukalas. We will, of course, protect uh, for, as Mr. Eller said. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, susțin cele spuse de domnul Elas. Uh, sănătatea este o temă foarte interesantă uh, și, și eu sunt dezamăgit asemenea domnului Carvalho și altora pentru faptul că am pierdut la negocierile bugetare. Adică Eh, se pare că Uniunea Europeană nu crede în strategia de la Lisabona atât de ferm eh, pe cât eh, e formulată această strategie. Asta înseamnă că s-ar putea să piardă titlul de cea mai competitivă economie mondială. În același timp, cred că Uniunea Europeană și Europa pierde, e pe cale să piardă în bătălia pentru competitivitate, atât în plan intern cât și în plan extern. Adică, atât în plan global, dar și intern, în sensul că uh, o serie de uh, regiuni europene pierd, vor pierde în uh, lupta de atingere a obiectivelor strategiei de la Lisabona. În același timp, mă bucur că am putut participa la discuțiile premergătoare și sunt recunoscător contribuțiilor tuturor colegilor care au participat la această uh, discuție. Cred că Institutul European de Teologie este, într-adevăr, veriga care lipsește pentru, în, în, în procesul acesta de a transforma uh, inovarea în, uh, în plan economic și pentru a genera astfel prosperitate economică. În cadrul Horizon 2020, există un singur instrument uh, care vizează aspectele educaționale. Uh, până în 2020, uh, Institutul European de Tehnologie va, va genera 10.000 de masterat, deținători de diplome master și 10.000 de deținători de doctorate este nevoie de aceste calificări pentru creștere și inovare. De asemenea, sunt foarte mulțumit să constat că uh, s-a adoptat schema de, uh, de dezvoltare și uh, dezvoltare regională. Asta înseamnă că vom avea la dispoziție fonduri regionale și în plan național pentru cooperări cu caracter transfrontalier. Abia aștept să se întâmple. Eu cred că aceste cooperare, aceste parteneriate vor consolida și poziția Institutului European al Tehnologiei pentru o mai bună competitivitate în cele din urmă ale Uniunii Europene. Doamna Ford are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut uh, șansa să colaborez uh, la acest raport uh, ca raportor din umbră. Am încercat să țin cont de toate părerile care au fost exprimate în cadrul deliberărilor. Este vorba de un instrument esențial și este vorba de o, o sumă foarte mare de bani, de investiții care sper că uh, până la urmă, dacă nu pentru generația noastră, pentru generațiile viitoare vor uh, însemna foarte mult întregul proces de simplificare a fost, uh, a fost abordat pentru a controla, pe de parte, uh, finanțele și cheltuielile din banii publici, pe de altă parte, pentru a uh, face astfel încât în domeniul cercetării și dezvoltării să nu există o povară administrativă prea mare care să frâneze lucrurile în dezvoltarea lor. Am vrut să mă asigur și de faptul că principiul excelenței profesionale va fi uh, respectat, astfel încât uh, tot uh, banii vor fi îndrumați întotdeauna, vor fi alocați întotdeauna celor mai bune proiecte. Adică este interesul nostru ca banii să ajungă întotdeauna la cei mai buni dintre cei mai buni. Um, mă bucur de asemenea că am reușit să scoatem în evidență anumite sectoare de cercetare și dezvoltare care altminte ar fi Uh, fost ar fi, s-ar fi pierdut în uh, peisajul uh, economic și industrial. Important acum este să mergem mai departe cu acest program și mă bucur că Comisia deja ne-a dat câteva semnale în acest sens. Am întrebare la adresa Comisiei. Parteneriatele public-private și întreprinderile comune cum vor fi ele implementate, cum, cum, uh, ve, cum vom face ca și noi uh, să ne putem uh, da votul pentru a gestionarea în transparență, în condiții de transparență a acestor forme de cooperare. Grazie. La parola Vidal. Mulțumesc, domnul Vidal Quadras are cuvântul acum. Gracias, presidenta. Eh, sin duda, lo primero que hay que hacer... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, sigur, trebuie să uh, mulțumim uh, raportorilor și să le urăm succes pentru că a fost, uh, misiunea lor a fost cheia de bolt a Orizontului 2020. Și a fost foarte dificil pentru că suntem într-un moment de criză economică, dificultăți în multe state membre, de aceea a menține impulsul reprezentat de programul cadru nu a fost ușor. Eu cred că globalmente acordurile la care s-a ajuns uh, cuprind aspecte esențiale mm, la care ne-am tot referit, însă e, merită să mai spunem o dată că e vorba de a facilita trecerea de la cunoaștere la produs, rolul central pe care trebuie să joace experiența întreprinderilor noastre în domeniul inovării, care poate transforma ideea cea mai simplă în bunuri și servicii și existența pentru IMM-uri a unui instrument de finanțare specific pentru acestea, gestionat, centralizat, care fără îndoială va facilita contract, contactul cu acest sector economic uh, absolut decisiv. Și vreau să fac referire, desigur, și la cadrul specific al energiei. Această strategie este cea de a înainta spre un sistem fiabil, sigur, competitiv, durabil, uh, lucru care are strânsă legătură cu progresele pe care le facem în domeniul energetic, în eficiența energetică, în dezvoltarea energiilor regenerabile, care în fine să le facă și competitive și care să rezolve problemele de acces la rețea și tehnologii promițătoare, încă aflate în fază de elaborare, cum e captarea și stocarea carbonului. Astfel încât consider că prin acest pachet Uniunea trimite un mesaj foarte puternic în favoarea unei activități esențiale pentru dezvoltarea societății noastre și care nu ar trebui să fie afectat din motivele de reducere bugetare ehm, o sabie a lui Damocles târnat asupra capului multor state membre și trebuie să uh, Eh, reamintim că această penurie a apăsat și asupra Consiliului, astfel încât până la urmă a fost imposibil să se mențină sau, dacă visăm, dacă e să visăm, să îmbunătățim bugetul inițial care se propus de comisie. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kreutzmann. Thank you very much, Madam Chair. I would like to conclude. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să felicit raportorii pentru muncă excelentă, desfășurată în condiții de transparență. A fost o bună cooperare între grupuri și am ajuns la un compromis la un, cu Consiliul care se va eh, reflecta printr-un program solid pentru creștere și ocupare. Programul este excelent. În același timp, eh, am reușit să găsim o legătură între fondurile structurale și programul Horizon 2020. În plan global înfruntăm provocări imense. Trebuie, pe de o parte, să ne consultăm, consolidăm poziția, pe de altă parte, să fim deschiși față de ceilalți actori din economia globală. Rezultatul negocierii uh, include și o mai bună participare a sectorului industrial și mă bucur că am reușit să rezervăm o parte a bugetului pentru IMM-urilor și că instrumentul pentru IMM-uri va fi implementat în mod coerent de către oameni care sunt obișnuiți să colaboreze cu aceste IMM-uri. Mă bucură și că acest program are acum o uh, dimensiune ecologică puternică și în, în cele din urmă cred că Eh, cred că acest program va genera până la urmă noi șanse de ocupare a forței de muncă în Europa. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Van Nistelrooy. Deci, Mulțumesc, doamnă președinte. Se observă o atmosferă pozitivă aici astăzi, în această după masă la Comisia ITRE și e normal să fie așa. Am eh, urmărit acest eh, proces legislativ cu toții, eu aș dori să spun câteva lucruri despre fondurile structurale. M-a frapat un lucru și anume că distribuția fondurilor se făcea mai ales în vechile state membre, iar noile state membre trebuiau să se mulțumească cu 8%. Acest lucru era inacceptabil și de altfel, tocmai de aceea, E un lucru bun faptul că acum cei 70 de miliarde pentru acest program și fondurile structurale sunt acum mai bine folosite. Vorbim despre o extindere, widening, dar nu putem uh, să obținem acest widening decât uh, dacă avem o viziune clară în legătură cu ceea ce facem. Am aici un articol în care se spune că autostrăzile uh, fără autoturisme sunt o problemă în Lisabona. Am dat mulți bani pentru infrastructură, dar am uitat de populație. Nu am pus accentul pe excelență și impactul pentru inovare. Iată de ce în reformularea fondurilor structurale, principala noastră prioritate este economia cunoașterii, dar și pentru Europa din Est. și pentru în acest uh, raport la care am lucrat în calitate de raportor uh, din umbră, um, am putut face o legătură cu programul cadru Orizont 2020 și regiunile și s-au prevăzut o serie de instrumente pentru schimburile de studenți, pentru grupările Marie Curie și așa mai departe, deci acțiuni care vor putea fi plătite din fondurile structurale. Aceasta va fi realitate de la 1 ianuarie 2014. Este o abordare nouă și dacă facem un calcul pentru fondurile care acum vin de la Fondul de Dezvoltare Regională 160 de miliarde, dacă le gestionăm bine, nu e deloc un lucru neglijabil. Uh, un sfat, în februarie Uh, fondurile au crescut de la 209 la 225 de miliarde, dar am spus că această uh, creșterea bugetului să vizeze tocmai aceste priorități. Deci eu cer ca aceste programe elaborate la nivel național și la nivel european să țină cont de aceste sinergii și dacă statele membre încă n-au înțeles și dacă consideră că încă pot să mai construiască autostrăzi, să, fie, să le fie clar că nu despre asta e vorba, pentru că noi, noi nu asta dorim. Mulțumesc. Mulțumesc, care cuvântul domnul Buzec. Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałem pogratulować koleżankom. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să îi felicit pe toți colegii care au negociat în cadrul acestui pachet Orizont 2020 nu suntem mulțumiți de bugetul obținut pentru că e prea scăzut. În schimb, suntem mulțumiți de conținutul, de conținutul acestor programe. De aceea, felicitări. Eu am patru lucruri de scurt pe scurt. Mai întâi, în cel de-al șaptelea program cadru, am început să introducem fondurile structurale în procesul de cercetare. De, la Varșovia a avut loc o conferință cu uh, titlul Nu doar ciment. Colegul Van Nistelrooy a spus de altfel acest lucru, că nu trebuie să investim uh, doar uh, în infrastructură. Um, Comisia Europeană trebuie să asigure sinergie perfectă între programele finanțate din fondurile structurale și din programul Orizont 2020. Pen și așteptăm multe uh, de la din aceste sinergii. În al doilea rând, s-au făcut uh, multe eforturi pentru a se introduce în politica de inovare și regiunile um, întârziate, să spunem, regiunile mai sărace. Um, mai ales colegul Christian Heller a făcut mult în acest sens. Poate nu a reușit să facă tot ce ar fi dorit, dar s-au făcut multe în cadrul programului Marie Curie, s-au obținut și uh, rezultate semnificative și, încă o dată, Comisia a avut un rol important de jucat. În al treilea rând, viitorul competitivității noastre depinde de prețul energiei. Energia mai ieftină poate să fie obținută doar grație noilor tehnologii. Acesta este elementul cel mai important Uh, din, uh, care determină prețul la energie. Este evident acest lucru și um, a patra idee, Institutul European pentru Inovare, eu am sprijinit întotdeauna această inițiativă și în timpul mandatului meu și este clar că el nu reprezintă un risc pentru universități, din potrivă, nu există un program care să Uh, integreze mai bine cercetarea științifică ca uh, institutul. Integrarea cunoștințelor științifice uh, este mult mai rapidă, mult mai bine, mult mai bună decât în alte programe, de exemplu cel spațial. În fine, o ultimă chestiune, cercetarea definită de industrie și de întreprinderile mici și mijlocii um, și acest aspect este foarte important și Comisia poate juca un rol important în acest sens. Mulțumesc. Are cuvântul domnul, domnul Turmes. First, uh, I think also... Mulțumesc. Mai întâi doresc să îi felicit uh, pe negociatorii noștri, să felicit echipa de negocieri. Bineînțeles, am pierdut uh, un pic din buget, din volumul bugetar, din păcate, dar aceasta este responsabilitatea statelor membre. E păcat că statele membre nu văd valoarea adăugată uh, a, a face mai multă cercetare la nivel european. Eu cred că și statele membre ar putea să aibă mai mult de câștigat dacă am face mai multă cercetare la nivel european. Eu doresc să abordez un detaliu care este totuși important, dar și un aspect legat de încredere. În programele de inovare, printre acestea există un program important pentru energie care se numește Europa Inteligentă din punctul de vedere al energiei. Dar acest program, Europa Inteligentă din punctul de vedere al energiei, nici măcar nu a fost menționat în acordul dintre Direcția Generală pentru Industrie și cea pentru Energie în momentul în care au definit viitorul programelor de cercetare și inovare. Pentru că noi am primit o copie a acestui document nepublicat și pentru că suntem cu adevărat supărați că unul dintre programele care a înregistrat cel mai, a înregistrat cel mai mare succes este lăsat deoparte, mai ales de Direcția Generală pentru Cercetare. În negocierile finale am uh, înaintat o declarație scrisă în care Parlamentul a subliniat foarte explicit uh, importanța acestui program, importanța agențiilor care gestionează acest program. Iată, acesta a făcut parte din acordul final. Și suntem foarte supărați că acum în programul de lucru pe care l-au discutat statele membre în această dimineață, încă o dată Direcția Generală pentru Cercetare a lăsat complet deoparte programul Europa inteligentă din punct de vedere energetic și deci nu s-a respectat declarația scrisă pe care practic am negociat-o atunci. N-am timp acum să intru mai multe detalii, dar până la votul în plenară trebuie să se schimbe acest lucru, pentru că ni s-a încălcat încrederea. Parlamentul European nu poate să negocieze declarații scrise și apoi Comisia sau anumite servicii ale Comisiei să nu respecte spiritul acestor declarații scrise. Mulțumesc foarte mult! Grazie, colega. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să îi felicit pe raportori, nu doar pentru tot ceea ce au reușit să facă negocieri, dar și pentru numeroasele audieri și mese rotunde la care au participat uităm uneori volumul acesta de muncă, dar eu doresc să spun că ceea ce a spus Christian Heller în legătură cu strategia de la Lisabona și obiectivul de 3% care nu va fi atins, nu e un lucru bun pentru imaginea, imaginea Uniunii Europene în totalitatea sa, din cauza deliberărilor de nivel de stat membru, nu din cauza noastră. Acestea fiind spuse, având în vedere situația, trebuie să punem mai mult uh, accentul pe competitivitate și cooperare. Și eu am organizat aici la Parlamentul European o conferință științifică numită o știință globală, colaborare globală și în urma acestei am creat un forum științific transatlantic pentru a ne asigura că se va promova cea mai bună colaborare posibilă în întreaga lume. pentru a putea coopera în chestiunile cele mai interesante, cele mai importante, mai ales în domeniul sănătății și energiei. Sunt chestiuni care afectează pe cetățeni. Mă voi opri aici pentru că nu mai avem timp, dar încă o dată cred că raportorii au făcut o treabă bună. Acum trebuie să profităm de toate oportunitățile și să fim conștienți de ce rezultate putem să obținem mai repede decât mai târziu. Mulțumesc! Colega. Mulțumesc colegului Kelly. Are acum cuvântul colega Toia. Președinte, mi congrat. Mulțumesc, doamna președinte. Salut și eu și felicit colegii pentru că, după cum s-a spus, a fost o muncă titanică și foarte complicată. Cred că noutățile introduse au îmbunătățit cu siguranță, în general, calitatea uh, și amploarea mm, acestui, uh, acestui document, deci le sunt recunoscătoare și vreau să fac trei observații scurte. În primul rând, pentru a consolida și pentru a aprecia, spunând că e o muncă foarte importantă, printre multe, lucruri, multe din lucrurile spuse de Tereza Madurel, a fost foarte important ceea ce ea a numit puțin diplomatic extinderea bazei sociale pe care se uh, întemeiază pilonul uh, excelenței și a cercetării științifice, primul pilon. Eu cred că e important, într-adevăr, și nu doar pentru încheierea acestei munci pe care vom adopta în Parlament, ci invit și Comisia pentru uh, punerea în aplicare să consolideze partea asta, pentru că eu consider că e una din, uh, una din observațiile critice pe care le-am auzit că această parte era cumva autoreferențială, sunt mai puțin diplomatică decât Tereza și acest caracter, asta înseamnă că se află într-un uh, într uh, cerc, sigur, al excelenței, dar cerc închis. Și deci, cercul trebuie deschis, pentru că excelența e și a tinerilor din universități, nu e doar a autorităților. Uh, deci cred că e o muncă foarte importantă care deschide oportunități în acest sector. Deci invit și Comisia să țină cont de această voință specifică a Parlamentului. Pe scurt, colegul Eller a spus un lucru cam preocupant, pentru că noua schemă, nou model trebuia să tindă spre simplificarea regulelor, dar nu știu, nu mai e colegul Eller, ba da, dar nu-l vedeam eu. Deci, spuneam că era vorba de a privi și aspectul costurilor, pentru că simplificarea înseamnă într-adevăr lucruri mai simple, mai rapide, dar implicit nu mai costisitoare. Și a, a spune că trebuie să știm că va costa mai mult. Merită o replică, dar dacă nu am timp, uh, mă opresc aici. Dar aș vrea să știu uh, ceva în plus față de asta. Și încă observație. Noi întotdeauna vorbim, ne felicităm pentru că mare așteptare în legătură cu particularitatea, caracterul particular pe care l-am conferit IMM-urilor, pentru că toată comisia noastră crede sincer în importanța și valoarea IMM-urilor și că acestea trebuie să participe. Pentru că până acum n-au participat prea mult, s-au lovit de dificultăți și știm asta. Deci, Aș vrea să știu aceste faimoase 20% dintr-un total care încă este estimat și nu definitiv. Oare până la urmă nu echivalează, nu sunt egale cu programul CIP, care este de un program care a funcționat, dar nu mai există acum. Era vorba de energia inteligentă, dar eu cred că acest program a funcționat rapid și a fost bine gestionat. Dacă privim datele, e practic aceeași cifră sau putem să le spunem uh, ce, cu mâna pe inima IMM-urilor că am făcut progrese. Mulțumesc. Grazie. Eu volevo, prima di tutto... Mulțumesc, spune președinte. În primul rând vreau să informez colegii că vom întârzia cu vreo 15-20 de minute în momentul votului. Eu mi-asum răspunderea pentru că este prea puțin timp alocat discuției Orizont 2020, deci a trebuit puțin, puțin să uh, ne lungim. Cer scuze colegilor care au venit pentru vot, dar vom accelera votul. Vom vota electronic, dar acum iau întârziere de vreo 20 de minute. Mai am două uh, intervenții și apoi dreptul la replică. Colegul care intervine nu în calitate de raportor, ci în calitate de parlamentar din partea PP. Vă rog. Um, Um, um, Mulțumesc, doamnă președinte. O chestiune care vizează regulile de participare și care a cauzat unele iritații diplomatice și unde trebuie să găsim o soluție. Mai întâi, atât eu cât și PP-ul, susținem întru totul poziția Comisiei în ce privește negocierile purtate cu Israelul, adică că trebuie să ne supunem rezoluției ONU. Trebuie să ne asigurăm că Parlamentul în totalitatea sa susține această idee. Însă mă îngrijorează formularea din considerentul 7. Cred că, până la urmă, urme, se creează impresia că uh, Israelul este singura țară în care trebuie aplicată această rezoluție a ONU din uh, politica de finanțare. Deci trebuie să găsim uh, Eh, texte echivalente cu, aceste, eh, cu această rezoluție a ONU. Putem face trimitere la, acest, eh, la această rezoluție, dar, de fapt, trebuie să facem trimitere în mod direct doar la nota cu privire la această rezoluție de, care ține de dreptul internațional. Deci trebuie să găsim un compromis acceptabil pentru această situație complexă. Sunt uh, încrezător că, așa cum au indicat și ceilalți uh, raportori, vom putea să găsim până la urmă o formulare care să fie suficient de echilibrată. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamna Pilar. Eh, Mulțumesc, doamna președinte, și felicitări tuturor raportorilor. Nu voi adăuga nimic în legătură cu conținutul, doresc doar să spun în primul rând că eu cred că e clar că acest program cadru e un pas calitativ înainte, foarte important față de ce am avut până acum. Eu știu, cunosc programele cadru, cel de-al cincilea și de-al șaselea, unde am participat universitar la proiecte de finanțare pentru ambele programele. Cel de-al șaptelea a fost un efort foarte mare în frunte cu domnul Buzek și am reușit multe, dar cu acest program Orizont 2020 am văzut o cristalizare o ajungere la maturitatea Parlamentului, la uh, uh, acest moment de a ne ocupa de programele cadru foarte importante. Cred că niciodată nu e ajuns de subliniat acest lucru, dar vreau să mai spun ceva acum și anume, încă de la început uh, s-a uh, reușit să se contextualizeze obiectivele programului de uh, cercetare în cadrul creșterii și ocupării, adică în mod permanent să subliniem această legătură existentă între cercetare și inovare și creștere și ocupare. Cred că e un lucru foarte puternic atunci când uh, trebuie să conferim forța pe care o merită acestui program cadru și cercetării și inovării. Și mai ales cred că situează Parlamentul European și instituțiile europene, dar în acest caz Parlamentul European, într-o poziție de avangardă și facilitează foarte mult vizibilitatea acestui rol uh, de pârghie între uh, creștere, uh, ocupare, cercetare, inovare în multe state membre în care finanțarea cercetării are foarte mult de suferit. De ce anume? Bun, asta rămâne de văzut, însă nu trebuie să pierdem din vedere acest argument. Sigur că se apropie uh, momentele electorale și e foarte important și din această perspectivă, din punct de vedere al strategiei de comunicare, uh, să se sublinieze acest lucru și, cine a fost liderul acestui program. Mulțumesc. Mulțumesc, Pilar, și acum Comisia. Thank you very much, Mr. Sartori. Since... Mulțumesc, doamnă Sartori. Și pentru că știu că uh, Comisia va urma să voteze în curând. Foarte pe scurt vreau să mulțumesc tuturor raportorilor și raportorilor din umbră pentru excelenta activitate și deosebita colaborare pe care am avut-o. În negocierile trilaterale am dezbătut uh, intens, uh, chiar uneori dur, uh, tema până, uneori chiar până în zorii zilei următoare dar cred că pentru toate cele trei instituții, situația până la urmă a devenit una de tip win-win. Am câștigat cu toții. Cu toții. Și oamenii, um, companiile abia așteaptă lansarea uh, proiectelor. Și de aceea nu putem decât să vă felicităm pentru munca depusă și pentru rezultatul obținut. Uh, am o singură uh, pledoarie care trebuie să adaug Uh, pentru finanțare avem nevoie de credite și pentru 2014 uh, avem deja un deficit de creditare de peste un miliard de euro. Deci nu avem nevoie doar de angajamente, ci și avem nevoie și de uh, credite pe finanțare. Știu că colega noastră, Edith Herzog, se luptă pentru restabilirea acestor linii de creditare și sper că va reuși în demersul ei. Vă rog acum chiar votați cât se poate de repede și adoptați prin votul dumneavoastră acest pachet. Mulțumesc! Grație! Mulțumim, domnule director general. Și uh, mulțumim pentru dezbatere. Mulțumesc colegilor pentru că au avut răbdare un sfert de oră. Știți că votul e prevăzut pentru 26 septembrie. Sper că noi vom putea vota acordul, vom putea vota cinci texte specifice în vederea acestui acord. Eu ne dorim ca pe 26 septembrie să putem face acest lucru. Mulțumesc. Acum foarte rapid să trecem la votul de astăzi. Siete tutti muniti la. Are toată lumea cartela de vot. Haideți să facem o probă vedem cine e aici, cine lipsește, are toată lumea cartela, s-a deschis votul, deci votăm de probă. Votazione chiusa. s votul. Foarte se pare că totul e în regulă. Hai să ne pregătim să votăm. Colega Ariera Madurel, vă rog. Mă scuzați, doamna președinte, mi-am uitat uh, cartela, deci să se țină cont și de votul meu, că n-am știut că e vot electronic. Bine, deci uh, doamna Madurel nu are cartela, o să o numărăm și pe ea, dar ea ridică mâna ca să o văd să știu cum votează. Bun, hai să trecem la vot. Raportul Covaci. Și începem cu amendamentul 15, Rivazi și amendamentul 1, Envy, identice. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, 16 și 2. Și asta sunt identice. cine pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă se respinge. Amendamentul 18 și 3. cine pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 19 și 4. cine pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, verificăm, să a verificare. Votazione chiusa. S-a închis votul. 2. C'est Allora, 28 a favore. Deci avem 28 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, se respinge. 39 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 40 și 41 la fel. Ă, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, se respinge. Se cere verificarea la compromisul 1, vă rog. deschis votul. S-a închis votul. 25. Practic 26 la 26 cu Dana Madurel. Deci se respinge. Amendamentul 43 pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 42. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 44. Pentru, împotrivă, s-a cerut verificarea la 42. Vă rog. Verificăm 42. Am închis votul. 24 pentru, 25 împotrivă, de deci se respinge. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 45 și 46 și 14. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Sau mă rog, se resping. Amendamentul 47 pentru, Împotrivă se respinge. 48 și 15 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 53 și amendamentul 17, la fel, ă, pentru, împotrivă, se resping. Acestea două, amendamentul 54, pentru, împotrivă, se respinge. Ame. Da. Se cere verificarea. rog să votați. 54. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 4. S-a cerut verificare la 60, vă rog. S-a închis votul. Se respinge. Bun, amendamentul 4. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 21, eh, mă scuzați, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, se respinge. Se cere verificarea. 68. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 5 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 69 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 70 și 26 identice pentru împotrivă se resping. Amendamentul 72 pentru împotrivă se respinge. Amen. Da. Se adoptă, se adoptă, spune președinta. Amendamentul Unu prima parte și 73 împreună, 71-73 împreună, pentru împotrivă, se resping. Amendamentul 27 pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 74 pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, se adoptă. 76 pentru. <clears throat> Împotrivă. Se adoptă. Am uitat 29, spune președinta. 29 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 79 și 31 identice pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 80 și 32 împreună pentru, împotrivă, se adoptă. 81 și 33 pentru, împotrivă, se resping. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, se respinge. Nu, amendamentul 9, vă rog să ridicați mâna, vă rog să votați. Amendamentul 9 se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 83 și amendamentul 35 împreună cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 85 și amendamentul 84, nu, doar 85 spune președinta. 85, cine este pentru, împotrivă, <clears throat> se respinge. Amendamentul 84. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 86. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 87. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 88 și amendamentul 37. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 38 pentru împotrivă se respinge. Amendamentul 12 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 39 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 40 pentru împotrivă se respinge. Amendamentul 89 și amendamentul 41 pentru împotrivă să a verificarea. S-a închis votul 27 pentru 24 împotrivă, de deci se adoptă. Amendamentul 42 pentru împotrivă se respinge. Acum 25 deci amendamentul 20 și amendamentul 5 împreună. Pentru, împotrivă, se resping. Acestea două. Acum amendamentul 21. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 22 și amendamentul 7 împreună. Cine pentru? Împotrivă, se respinge. Mă rog, se resping. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 9. Și, nu, doar 9. Doar 9. Cine pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, se adoptă și am ajuns la final. Vot cu Apel nominal, spune președinta. S-a deschis votul. S-a închis votul. Bun, 40 de voturi pentru, 9 împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă, deci votăm rezoluția legislativă. S-a închis votul. 36 pentru, 8 împotrivă, 2 abțineri, la fel ca Adinauri. Felicitări raportorului. Pasiamo. Și trecem acum la raportul Sartori privind acest aviz. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum vot final, vot cu apel nominal. Să deschis votul. S-a închis votul. Bun. 51 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, uh, nicio abținere. Și trecem acum la um, raportul Sartori privind bugetul, vot unic, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 46 la 0 se adoptă și acesta încă un succes răsunător și acum trecem la raportul Marinescu. Avem un text de compromis. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem acum votul final, vot cu apel nominal. Vă rog să deschis votul. închis votul. 43 de voturi pentru, 7 abțineri, niciun vot împotrivă. Bun. Și acum votul uh, rezoluției legislative. S-a deschis votul. S-a închis votul. 43 de voturi pentru, 3 abțineri, niciun vot împotrivă. Felicitări colegului Marinescu și am încheiat votarea și am și recuperat timpul pierdut. Facem o pauză de două minute pentru a-i lăsa pe cei care doresc să părăsească sala să o facă și apoi reluăm. Bine, cominciamo. Bun, haideți să reluăm. Și începem cu raportul Herzog. Are cuvântul colega Herzog, vă rog. Thank you, eh, thank you, Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi prezenta raportul meu în engleză că e mai ușor pentru majoritatea colegilor. E mai ușor decât uh, limba mea iubită maghiară. Și începem acum uh, spunând că infrastructura digitală este o condiție obligatorie pentru obiectivul nostru de internet pentru toți și pentru obiectivul nostru economic de a lăsa criza în urmă pentru că nicio economie modernă nu poate exista fără bandă largă. Și în ultimii ani am văzut că și banii disponibili pe piață nu sunt suficienți pentru ca internetul în bandă largă să ajungă până în zonele rurale, mai ales cele puțin populate. Disponibilitatea benzii uh, a devenit uh, un motiv de migrație din zonele rurale spre zonele urbane. Aș dori să amintesc comunicarea economiei privind conectarea continentului de săptămâna trecută, care va fi discutată la Consiliul din octombrie, alături de acest proiect de regulament. Aici, agenda digitală a fost punctul esențial considerat um, acum înainte de alegerile europene. Această oportunitate de a face din acest subiect un subiect major în următorii ani ne implică și responsabilitatea noastră de a obține rezultate. Cetățenii europeni, indiferent care, care sunt diferențele lor um, geografice sau de alte tipuri, doresc să fie interconectați și doresc uh, să folosească internetul. Și noi aici la Parlament trebuie să obținem rezultate. Și de aceea doresc să mulțumesc uh, colegilor raportori din umbră, cu care sunt convinsă că vom putea coopera bine. Îl amintesc pe domnul Höckmark, care este care s-a ocupat de uh, spectrul uh, de bandă largă și nu putem face mare lucru fără spectrul de bandă largă uh, în domeniul economiei digitale. Mulțumesc și domnului Citestăr. Este o onoare pentru mine să cooperez cu dânsul. Dânsul are experiență în domeniul telecomunicațiilor, în domeniul um, tehnologiilor informației și în domeniul energiei și va fi o oportunitate extraordinară de a lucra împotrivă. Sper că în curând vom ști care vor fi raportorii de la liberali și din celelalte grupuri politice. Acum aș dori să discutăm calendarul. După cum știți, um, mandatul nostru se termină în aprilie și dorim să se voteze acest regulament în februarie sau în martie am dorit să respectăm termenele pentru traducere, pentru a da oportunitatea tuturor colegilor să introducă amendamente în limbile lor și să citească orice amendamente în limbile lor. Am calculat calendarul care a devenit foarte strâns. Colegii mei și cu mine am lucrat în vară pentru a depune uh, raportul pentru traducere până pe 3 septembrie. A fost deci o perioadă foarte scurtă și nu a avut suficiente ocazii să discutăm cu toți actorii interesați. De aceea am lăsat o perioadă foarte lungă pentru amendamente. Termenul limită pentru amendamente este 3 octombrie și vom vota în comisie pe 28 noiembrie. Deci avem foarte mult timp la dispoziție pentru a include toate ideile colegilor, toate argumentele pro și contra în dezbatere, pentru a lua decizii responsabile pe 28 noiembrie, când vom vota în comisie. Sper că în Comisia pentru Piața Internă și domnul Schwab va face tot ce va fi, ce va fi în putere pentru a finaliza acest raport în acest mandat. Despre ce e vorba în acest act legislativ? După cum am spus, Comisia a analizat principalele obstacole în calea extinderii internetului cu bandă largă? De ce companiile nu doresc să meargă mai departe cu rețeaua, cu construirea rețelei de bandă largă? Nu e așa cu rețeaua de apă sau electricitate, unde există obligațiile de serviciu universal, deci acestea trebuie să ajungă în fiecare casă. Dar telecomunicațiile, internetul cu bandă largă sau accesul la internet nu sunt servicii universale, de aceea e mai greu să găsim modelele de afaceri și sinergiile necesare pentru a ajunge în fiecare casă și cu rețeaua de bandă largă. Și această propunere de regulament nu face foarte multe, dar permite deschiderea negocierilor între diferitele um, domenii legate de rețea de a invita um, furnizorii de telecomunicații și cred că e foarte clar pentru noi că aceasta este o idee bună. Dacă 80% din costul um, pentru internetul cu bandă largă este pentru uh, săpat. Și atunci toată lumea trebuie să sape împreună. E logic, nu-i așa? De aceea sper că report I talked it. Sper că acest um, raport va merge în direcția cea bună. Am dorit să abordez lucrurile strategice pentru a minimiza conflictele potențiale. Doresc ca în următoarele două luni să putem negocia cât mai bine și sunt absolut deschisă oricăror idei. Eu am încercat Um, să deschid mai mult propunerea comisiei, să da, uh, ofer oportunități, să las fiecăruia loc să se desfășoare. Nu trebuie să uităm faptul că sectoarele care dorim să cooperăm, cel al electricității, cel al transporturilor, rețeaua de apă potabilă, Uh, există uh, legislație sectorială foarte strictă în aceste domenii. Deci, dincolo de oportunități, trebuie să vedem și cu provocări ne vom uh, confrunta. Nu dorim să ne întâlnim cu noi probleme, dorim proceduri simplificate pentru a ne atinge obiectivul final. Am spus că discutarea diferitelor formulări trebuie abordate la nivel sectorial. Oare în domeniul furnizării de electricitate, definițiile sunt diferite de cele, de, de cele din domeniul uh, benzii largi. Este important ca definițiile să, înțelea, să, să însemne același lucru în fiecare sector. Am depus amendamente legate de dreptul la proprietate. Trebuie să respecte dreptul proprietății. Dacă cineva a construit ceva, trebuie să poată să păstreze acest lucru pentru viitor. Trebuie să respectăm proprietatea, dar acestea fiind spuse, trebuie să deschidem oportunități de cooperare pentru viitor. Dacă cineva dorește să construiască ceva pentru viitor, e foarte bine să lucreze împreună. Diferitele sectoare au legislații diferite și la nivel național. Și multe teritorii sunt deschise cooperării pentru, eh, am lăsat loc cooperării la nivel național pentru a rezolva problemele. De exemplu, în domeniul informării, lăsăm la latitudinea statelor membre să aleagă autoritățile care se vor ocupa de acest eh, proiect. Am discutat cu colegi din multe țări la la, la Strasburg ne-am dus chiar să, uh, ne uit, să ne uităm la cabluri. Uh, deci, într-o țară, poate autoritatea pentru telecomunicații se va ocupa de asta, în altă țară altcineva. Nu contează cine, important este să fie un organism unic. Doresc să vă vorbesc puțin despre un alt aspect important în această directivă. Este o surpriză faptul că nu avem un inventar de infrastructură în întreaga Europa. În unele sectoare avem asta, în, alta, în altele nu. În unele regiuni avem, în altele nu. Sau ă, avem informații, dar cu potențial ridicat de greșeli. Un exemplu. La mine acasă a fost o problemă cu un stâlp electric. Cineva a cumpărat un uh, teren, dar acesta, dar nu arăta pe nicio hartă faptul că, se află, că pe acest uh, teren uh, era un stâlp uh, de înaltă tensiune și uh, zona este una de deal, uh, au mutat pur și simplu stâlpul Uh, și astfel proprietatea s-a schimbat. Deci există greșeli și e important pentru țări să aibă astfel de hartă. Este important să se facă hărți pentru toate infrastructurile, în telecomunicații, dar nu numai, în întreaga Uniune Europeană. E nevoie de soluții cu înaltă tehnologie în fiecare stat membru. Nu doresc o bază de dată unică la nivel european, dar aș dori să avem aceste date în fiecare țări uh, și să există o interconectare pentru a obține datele în 48 de ore. Cred că este o idee care poate aduce o valoare adăugată la nivel european. Dragi colegi, vedeți cât sunt entuziastă? Încerc să fiu entuziastă pentru viitor. Aștept cu nerăbdare să ascult punctul de vedere al colegilor, dar și cel al tuturor, tuturor sectoarelor implicate. Mulțumesc foarte mult! Grazie colega Herzog, în realitate le abbiamo... Mulțumim! Da, i-am lăsat la dispoziție, uit, uitați-vă, aproape 12 minute, deci ați avut timp la dispoziție, până la urmă. Are cuvântul acum domnul Hölmark. Um, thanks for her presentation. Um, I think some... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumim pentru prezentarea raportului. Sunt unele elemente care sunt într-adevăr importante. Mai întâi, aș vorbi despre faptul că suntem în urma altor regiuni importante din lume. La sfârșitul anului trecut, Uniunea Europeană a avut 4,5 milioane de abonați eh, la fibra optică în față de 54 de milioane în Statele Unite. Și aș mai putea să da și alte exemple. Există și foarte mari diferențe între anumite regiuni intracomunitare. Știm că fibra optică este esențială pentru dezvoltarea traficului de date fix și mobil. Este esențial să ne asigurăm că vom avea cele mai bune capacități și cea mai mare viteză de transfer de date. Mă bucur că raportarea a arătat că obiectivul de 30 de megabit este deja învechit, e perimat. Trebuie să avem alte obiective, ținte mai bune. Și tocmai de aceea trebuie să stabilim niște repere foarte clare. Este important să ne asigurăm că vom avea finanțare suficientă din fondurile structurale, că vom avea o implementare a acestei benze largi uh, cât se poate de curând. Um, în ce privește propunerea inițială, cred că ar trebui să mai sufere câteva modificări. Ar fi ar fi de menționat că unele națiuni care astăzi sunt lideri în, în ce privește banda largă uh, fixă, uh, pentru acestea unele din prevederile uh, programului ar fi proibitive. De exemplu, la punctele 6 și 7 s-ar limita foarte mult metoda deja aplicată în Suedia și în alte țări scandinave pentru a facilita accesul la bandă largă. Și nu așa ar trebui să se întâmple lucrurile. De asemenea, am notat că există cel puțin patru solicitări și 12 avize negative din partea parlamentelor naționale care invocă subsidiaritatea în aceste chestiuni. Trebuie să ne asigurăm, doamnelor și domnilor, că statele membre se folosesc de toate oportunitățile pentru reducerea costurilor de punere în aplicare și de implementare a benzilaci. Trebuie să avem o extindere rapidă a internetului pe, de bandă largă, indiferent de circumstanțele care sunt evident diferite de la stat membru la stat de membru. Sper să putem discuta cu doamna raportor să vedem dacă nu cumva ar fi mai oportun, mai, mai bine ca această propunere legislativă să fie pusă în aplicare uh, sub forma unei directive mai degrabă decât uh, sub forma unei, uh, unui regulament, pentru că ar permite statelor membre să se adapteze la difer- prin prisma diferitelor circumstanțe specifice la obiectivele care sunt uh, specificate acolo. Sigur, trebuie să fim competitivi dar pentru asta trebuie mai întâi să ne asigurăm că statele membre își pot uh, folosi tradiția juridică și pot, își pot exploata, așa cum consideră cel mai bine și mai optim, infrastructura uh, tehnică. Pentru că numai așa putem să accelerăm implementarea benzii largi în Europa. Trebuie Trebuie să facem astfel încât uh, acest element uh, de legislație să nu fie prohibitiv, ci mai degrabă de uh, suport, de, de sprijinire a unor eforturi. Și tocmai de aceea cred că directiva ar fi o formă de instrument legislativ mult mai oportună decât, decât regulamentul. Încă o dată mulțumiri raportare pentru deschidere și disponibilitate. Doamna Castilio. Mulțumesc. Eh, bueno, muchas gracias. Mulțumesc, eh, doamnă președinte, mulțumesc eh, raportoarei pentru că a venit cu foarte multe idei binevenite. Iată că tocmai asistăm la un val de propuneri din partea Comisiei pe, din zona digitală. Sunt șase, șapte dosare care hmm, se află încă în curs de desfășurare și am adăugat și acesta ultim, care, acesta ultimul care a fost prezentat, care are o referire la piața europeană a telecomunicațiilor, dar ca toate astea să devină și realitate, trebuie să există accesul la rețele și acesta să fie rapid, pentru că dacă nu, e imposibil să se îndeplinească obiectivele acestor uh, propuneri uh, care sunt în curs de desfășurare. Mă voi opri asupra doar câteva puncte care mi s-au părut interesante din uh, propunerea colegei. De exemplu, amendamentele 3, 4, 17, 18, care își doresc să îmbunătățească și să accelereze obținerea permiselor, pentru uh, lucrările în curs. E important și uh, principiul proprietății, rezerva, de, rezerva pentru viitoare investiții, amendamentul 14, consolidarea independenței organismelor naționale, amendamentele 21 și 23. De asemenea, cred că e interesant uh, ceea ce se vorbește de bandă largă pentru edificii, dar bun, trebuie să vedem asta cu sânge rece și să evaluăm și posibilele consecințe birocratice a unor sarcini suplimentare care pot fi generate. Cred că trebuie date deoparte, nu cred că trebuie date deoparte obiectivele agendei digitale, măcar ca un scenariu minim trebuie să reamintim aceste obiective ale agendei digitale și apoi uh, amendamentul 20 prin care se impune se impune dotarea tuturor edificiilor publice a unui punct uh, de uh, pentru rețele de comunicare electronice a nu face o distinție între noi sau deja existente atunci când se face referire la clădiri publice, nici la finalitatea sau utilitatea, nici dimensiunea administrației care le gestionează, cred că nu e bine. Deci trebuie să facem deosebiri între lucruri diferite, pot interveni poveri uh, suplimentare, birocratice și economice, dar trebuie să dispunem de timp ca să vedem toate acestea în detaliu. Uh, în final, o felicit pe Edit pentru că a făcut o treabă foarte bună și ne-a dat o foarte bun material pentru dezbatere. Mulțumesc! Grazie, la collega... Mulțumesc, da, Nibler, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte mă alătur într totul antevorbitorului meu și o, îi mulțumesc și eu mai întâi doamne Edith Herzog pentru explicațiile oferite, pentru propunerea redactată, care cu siguranță este o bază bună pentru discuțiile noastre. Ehm, și împărtășesc la unison atât remarcile doamnei Herzog cât și ale domnului Heckmark. Și în ce privește angajamentul doamnei Herzog, împărtășesc și entuziasmul dumneavoastră, pentru că ar fi uh, de dorit pentru noi toți să avem uh, în întreaga Uniune Europeană, în fiecare sat, în fiecare cătun, acces la uh, bandă largă pe, pentru, pentru internet, pentru transferul de date și tocmai de aceea sper că acest pachet va putea fi adoptat încă în această perioadă legislativă. Dar am o, câteva întrebări la adresa colegilor. Există regiuni care, într-adevăr, sunt mai dezvoltate decât uh, altele. Da? Um, colegii mei care s-au întors din Corea de Sud uh, povestesc despre progrese uluitoare. Trebuie să ne gândim ce fac ei altfel decât facem noi pentru a învăța din experiența aceasta. Uh, pentru dezbaterea de azi doresc doar să reținem că evoluția în diferite statele, state membre este foarte diferită, chiar și soluțiile care sunt găsite pentru bandă largă sunt alte, sunt, sunt foarte diferite și de aceea cred, asemenea colegului Heckmar, că forma de directivă ar fi mai bună pentru acest instrument decât regulamentul, pentru că în multe pentru, pentru multe state n-a fost nicio problemă, de exemplu, instalarea unor relee Uh, de telefonie mobilă în plus, dar în, uh, în Germania toată lumea strigă la cer când mai apare în peisajul uh, rural încă un, un stâlp, încă un turn de releu. În schimb, noi am mizat încă de la început foarte mult pe fibra optică și de aceea avem mult mai mult infrastructură de acest gen în țara noastră. Așadar, cred că printr-o directivă se oferă mult mai multă flexibilitate statelor membre. Dar mă bucur încă de pe acum să continuăm dezbaterea și vreau să mulțumesc încă o dată raportare pentru această bază solidă pe care acum putem uh, construi și pe care o vom folosi ca reper în deliberările noastre. Vă mulțumesc! Grazie le colega Nibler. Ora la parola la Comisione. Mulțumim și are cuvântul acum Comisia, vă Thank you. Good afternoon. Bună ziua și vă mulțumesc. Mai întâi, suntem recunoscători pentru faptul că acordați aceeași uh, uh, urgență dosarului ca și noi. Este un element de legislație foarte important, um, extrem de uh, specializat, dar care servește în tocmai unui scop. Am identificat anumite impasuri, anumite probleme care trebuie rezolvate cât se poate de repede. În ce privește urgența situației, Consiliul uh, European a uh, solicitat uh, încă din decembrie anul trecut să facem o propunere în această primăvară pe această temă și sperăm ca împreună cu dumneavoastră, în calitate de până la sfârșitul mandatului nostru să putem adopta pachetul legislativ eu sper că și în săptămânile, lunile următoare veți, veți uh, continua să uh, deliberările cu aceeași ritm și aceeași uh, celeritate. Um, forma regulamentului a fost gândită și imaginată cu multă băgare de seamă, pentru că, să știți, regulamentul se poate transpune foarte rapid și foarte ușor și uh, forma regulamentului ar uh, corespunde, uh, ar permite atingerea obiectivelor de, stabilite în agenda digitală până la 2020. Eu, noi sperăm că puteți susține aceste obiective și măsurile care sunt necesare pentru atingerea lor. Noi am ales o abordare generală și nu am intrat în detalii precum autorizarea care este evident de diferită de la stat membru la stat membru. Nici nu vrem să interferăm cu modul în care statele membre, într-un mod foarte legitim și, și pertinent, organizează punerea în aplicare. Noi nu asta dorim. Noi propunem să punem în aplicare anumite obligații și drepturi, astfel încât, așa cum a spus-o și doamna raportor, să creăm niște sinergii între diferite sectoare de activitate. Prin, și să facem asta prin aducerea mai aproape de cetățenii Europei uh, aceste facilități de bandă largă. Dacă îmi permiteți, aș mai avea une, două, una, două observații privind fondul problemei. Odată față de inițiativele din statele membre, am încercat să ținem cont de aceste inițiative care există deja în statele membre. În, în ce privește Suedia, în 95% din uh, situație, cred că uh, Suedia a procedat foarte bine și cele mai bune practici care există vor uh, fi în continuate preluate. Tocmai de aceea am și analizat exemplele de bune practici în statele membre. Nimeni nu dorește măsuri proibitive, ci dorește mai, de, mai degrabă uh, punerea în aplicare și preluarea unor uh, bune practici care uh, sunt deja curente în Suedia sau, de exemplu, Germania. Cred că avem în total deja 14-15 avize parlamentare, dintre care patru sunt Uh, sunt avize uh, favorabile, o cifră încă mult sub așteptările noastre, pentru că este nevoie de 18 avize favorabile pentru a putea merge mai departe. În rest, suntem foarte bucuroși că uh, această temă este discutată cu atâta seriozitate și vom încerca să obținem cât se poate, cât este posibil, un acord în prima lectură. Președinte, fără microfon. Thanks very much. Uh, I'd like... Doamna Herzog. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și vreau să mulțumesc uh, tuturor colegilor care și-au luat timpul să citească acest document, să pună întrebări. Aș reacționa la două dintre acestea. Doamna Nibler a a, întrebat, a vorbit despre posibilitățile de, punere, de implementare a benzii largi uh, cu, prin uh, fibra optică sau satelit. E tocmai de aceea, doamnă Nibler, am schimbat formularea de uh, fibra optică cu band, formularea bandă largă. Indiferent cum ajunge banda largă la consumator, pe noi nu ne interesează, este bine să ajungă la el. Deci, deci dacă în loc de fibră optică alții folosească Uh, folosesc uh, tehnologia prin satelit, este, este bine. Deci, uh, modelele de afaceri pot fi diferite. Importantă e implementarea obiectivelor. În ce privește întrebarea doamnei Pilar în legătură cu clădirile, ideea noastră este că să, să putem interconecta bibliotecile, clădirile publice prin uh, Uh, facilități de bandă largă, largă și de aceea uh, trebuie să prioritizăm uh, conectarea și accesul la bandă largă a, a clădirilor publice, a clădirilor care urmează să fie renovate, eficientizate și așa mai departe, pentru că, pentru că asta va crește de altfel și prețul și valoarea pe piața acestor clădiri. Nu știu dacă vom ajunge să avem în cele din urmă o directivă sau un uh, regulament. Dimineața aceasta, însă pot să vă spun că am avut un mic dejun de lucru pe, cu IMM-urile pe tema programului RICI. Și unul din cele mai mari obstacole a ieșit din discuție pentru IMM-uri a fost lipsa accesului la uh, banda largă, pentru că uh, în lipsa benzii largi nu pot avea acces la anumite consultări uh, și schimburi de informații. Așadar, uh, companiile s-ar putea să ajungă în situația să nu poată uh, uh, să nu, poată, să nu se poată achita de obligațiile lor în temeiul RICI, în contextul RICI, pentru că nu au bandă largă. Și tocmai de aceea trebuie să extindem banda largă, pentru că dacă nu putem face acest lucru, va stagna întreaga uh, economie. Eu cred că Vom ajunge însă, prin flexibilitate și disponibilitate, la un rezultat bun. Până la urmă vom avea o directivă bună, cred. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, colegii Herzog. Acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. E vorba de prezentarea de către domni, eh, domnul Marcus și doamna Godlovici um, a studiului lor. Îi rog să vină la prezidiu. Înainte de a începe prezentarea, doresc să amintesc colegilor interesați că avem la dispoziție 30 de minute pentru prezentarea acestui studiu și apoi va avea loc o mică dezbatere deci 15 minute pentru prezentare și apoi 15 pentru dezbatere. Mulțumesc, doamnă Sartori. Da, ă, cred că prezentarea va dura chiar puțin mai puțin decât atât. Mulțumesc, este o plăcere, o onoare pentru mine să mă aflu din nou aici ă, să fac această prezentare a studiului pe care l-am făcut pentru Comisia ITRE. Sunt Scott Marcus și lucrez la un institut de cercetare german, VIC, um, Alături de mine se află Ilsa Kotlovici uh, și un alt coleg de la un institut de cercetare din Olanda se află în sală și vă pot răspunde la întrebări de asemenea. Um, uh, studiul se numește Entertainment X plus 0, adică uh, promovarea dezvoltării rețelelor în bandă largă. Studiul se ocupă de Studiul are obiectivul de a evalua trei lucruri. Definiția, benzilar și interacțiunea sa cu obiectivele um, la nivel european, situația în Uniunea Europeană din mai multe perspective și um, ce determină cererea de bandă largă astăzi, mai ales uh, în domeniul serviciilor audiovizuale. Am uh, considerat că în urma propunerilor uh, Comisiei de pe 11 septembrie vom modifica puțin uh, um, studiul, deci uh, vă cer răbdarea pentru varianta finală. Principalele noastre observații sunt că Europa se descurcă destul de bine dacă examinăm toți indicatorii, dar în anumite domenii ne descurcăm mai puțin bine și care merită atenția noastră continuă. Și vom, vom spune despre care e vorba. Un al doilea, o a doua observație majoră este faptul că s-au făcut multe pentru a promova oferta de bandă largă, inclusiv măsuri pe care um, tocmai le-ați uh, discutat în cadrul raportului Herzog, uh, s-a existat mai puțină concentrare asupra cererii de bandă largă și rezultatele studiului arată acest lucru. Iată un uh, tabel cu diferitele definiții ale benzii largi în diferitele țări, în ceea ce înseamnă banda largă de bază. Nu are rost acum să citim toate definițiile pe care le aveți în tabel, n-are rost, dar ce observăm este că aceste definiții sunt foarte diferite și au toate funcțiile lor. În agenda digitală pentru Europa, um, viteza nu este clar definită, dar este în orice caz mai mare de 144 de kilobits. Um, și există diferențe între viteza de upload și cea de download. Avem, deci, uh, viteza totală, uh, viteza de descărcare uh, și cea de upload, în funcție de aplicații. Deci, fiecare au implicațiile lor și este important să nu uităm definițiile ca obiectiv politic, pentru că ele au implicații majore la nivelul costurilor. Acestea sunt definițiile echivalente pentru bandă largă rapidă și foarte rapidă din diferite țări. Avem definițiile folosite în agenda digitală, definiții din studiile acoperirii cu bandă largă de la EDAT, US OMC, definiții din Noua Zeelandă, din Singapore și așa mai departe. Deci definiții diferite cu implicații diferite la nivelul costurilor și cu implicații diferite în legătură cu tehnologiile care pot fi folosite pentru a răspunde lor. Considerăm că obiectivele agendei digitale pentru Europa, în ceea ce privește acoperirea universală cu bandă largă până în 2013, acoperirea cu 30 de megabits până în 2020 uh, și uh, adoptarea în proporție de 50% a 100 de megabytes până în 2020 sunt corecte, da? sunt obiective corecte, dar unele trebuie clarificate. Asta am încercat să facem. atenție. În ceea ce privește viteza, definiția vitezei în agenda uh, digitală nu este foarte clară. Nu se știe dacă este viteza anunțată sau capacitatea reală. Noi am hotărât să folosim capacitatea la nivel de viteză, adică uh, viteza pe care o poate oferi um, banda largă respectivă, care nu este neapărat cea anunțată. Considerăm că trebuie să se acorde atenție pentru a ne asigura că viteza reală corespunde așteptării uh, utilizatorilor uh, uh, și vitezei anunțate. Pentru banda largă de bază, considerăm că ea astăzi poate fi definită la niveluri um, similare uh, cu FCC, adică 4 mega la download și un mega la upload. Um, sunt factori care se reflectă în definițiile europene. Uh, avem uh, obiective de calitate. Considerăm că banda largă trebuie să permită să, um, să treacă uh, servicii bidirecționale, voce și video, fără decalaje prea mari. Adică e nevoie de sincronizare și considerăm că sateliții nu au ce căuta în zone care pot uh, fi acoperite altfel. Dar majoritatea zonelor periferice, um, geosincronizarea și satelitul uh, trebuie să fie acceptabile. Dacă nu, costurile ar fi nerezonabil de mari. De asemenea, considerăm că acest acces la bandă largă trebuie să fie de deci, deschis și acestea trebuie să fie, facă parte din definiție, conform articolului 8 din uh, Directiva Cadru. În ceea ce privește banda largă rapidă, considerăm că obiectivul de 30 de mega pe secundă este corect și um, trebuie să existe o bandă largă pentru upload de o pătrime din cel de download, adică 7 MB și este absolut fezabil acest obiectiv. 50% um, um, uh, o adoptare în proporție de 50% a rețelelor de 100 de megabytes uh, este un obiectiv fezabil. Recomandăm ca acoperirea să fie definită la nivel de locuințe, nu, de la, nu la nivel de persoane. atenție internetului uh, cu bandă largă uh, pentru servicii mobile. Uh, acesta nu este o chestiune neutră din punct de vedere al tehnologiei. Am descoperit că accesul la aplicații, de oriunde și oricând, este important și mobilitatea este, deci, o parte foarte importantă a serviciului. În fine, preferința noastră generală este pentru un cadru politic neutru din punctul de vedere tehnologic, cât mai neutru în orice caz. Și vom uh, considerăm uh, că trebuie să existe condiții pentru fiecare locație. Lipsa uh, de rețele FTTP în Europa în anumite zone poate pune probleme țările în care um, acoperirea tehnologiei um, arată că uh, această tehnologie influențează mult acoperirea cu bandă largă. Versiuni, aceste grafice sunt probabil cunoscute dumneavoastră. Este acoperirea cu bandă largă, sunt datele pentru 2012. raportul pentru 2013 nu este încă disponibil. Observația în general este că pentru banda largă de bază, acoperirea e bună. Există anumite diferențe vizibile, o diferență între est și vest. Unele dintre statele membre mai noi, care nu aveau peste tot rețele de telecom, sunt mai puțin bine um, acoperite decât statele din Europa Occidentală. Banda largă rapidă e în dreapta uh, și uh, cea tradițională în stânga. Pentru banda largă rapidă, unele dintre noile state membre sunt o situație bună, mai ales statele membre care, din punct de vedere uh, istoric, au avut uh, o uh, rețea cu cupru uh, slabă. Um, și deci acestea au, au uh, trecut rapid uh, și uh, în mai mare proporție la fibra optică. Iată date pe care le cunoașteți, poate, dar uh, poate, trebuie totuși să vi le explicăm puțin. E vorba de adoptarea serviciilor fixe de bandă largă în țările OCDE. În ceea ce privește penetrarea, Uniunea Europeană se află într-o situație bună, destul de bună. Și uh, dintre primele țări, majoritatea sunt țări europene, cu excepția Coreei. Și concurenții noștri, Statele Unite, Japonia, Australia și Noua Zeelandă, uh, se află undeva la mijloc. Deci, economiile dezvoltate situație bună și alte state membre, unele de la est, din est și altele din sud, au niveluri de prelucrare mai scăzute. Dar, în general, în ceea ce privește penetrarea, adoptarea benzilat, inclusiv uh, benzilat de bază, Europa se află într-o situație bună. Și să nu uităm prețul. Iată care este prețul uh, benzii largi rapide. Și aici Europa de asemenea are o situație bună. Corea eh, de Sud eh, este în situația ideală. Nimeni nu reușește să se descurce mai bine decât Corea. Dar multe țări, Statele Unite, Noua Zeelandă sau Canada, au prețuri mai mari decât eh, cele din Uniunea Europeană și acest lucru are implicații uh, pentru consumatori, uh, dar și uneori pentru producători. Dacă ne întrebăm dacă Europa a rămas în urmă și ce înseamnă acest lucru, este important uh, să nu ținem cont doar de vitezele oferite, ci și de modul în care este folosită banda largă. Și aici avem un grafic cu date de la Cisco care arată consumul de bandă largă pe lună și pe abonat pentru fiecare țară în 2012. Dacă ne uităm la aceste date, e clar că folosirea rețelei nu depinde doar de viteza uh, benzii largi. Um, cea mai din stânga e Japonia, urmează Corea, Statele Unite și Urmează Australia, Noua Zeelandă, mai multe state membre ale Uniunii Europene și ultima, ultimul este Regatul Unit. Deci consumul, în nivelul de consum, în nivelul consumului există puțină relație între viteza de acces și uh, cantitatea de rețele cu fibră optică, în Japonia, și în Regatul Unit, observăm o anomalie fascinantă, demonstrată și de alte surse de date. Consumul japonez de bandă largă per cap de locuitor pe abonament este mai scăzut decât în Regatul Unit. Ne-a dar se pare că așa este. Observați de asemenea că în fiecare, la fiecare bară cu MOV avem consumul uh, video, iar cu roz restul tipurilor de date pe internet. Și vedeți cu MOV, deci, că o mare parte din consumul total de bandă largă trebuie să știți că există diferențe de la o țară la țară. În Statele Unite, componenta video este enormă. În uh, Regatul Unit, în care consumul total de bandă largă ridicat, există și aici un, un grad destul de, ridicut de ridicat de uh, consum de video. Um, aici uh, diferitele servicii BBC și altele au un rol important de jucat, dar oricum partea video este o componentă importantă. Bine. În Statele Unite există un consum uh, total enorm față de alte state. Dar asta nu ține neapărat de lărgimea de bandă, ci de fapt putem spune că în medie ă, există mai multă fibră optică instalată în Statele Unite față de Europa, dar de fapt per capita există o penetrare mai mică a benzii de la ă, ă, largi. Aici consumul de date se datorează altor operatori de internet. Și observația noastră esențială este că banda largă este un facilitator important, dar este doar unul dintre mulți facilitatori de acces la internet. Și este unul din factorii care determină uh, comportamentul de utilizare a benzii largi, a internetului. De asemenea, eh, comerțul extern și guvernanța electronică, eh, subiecte al unor studii pe care le-am desfășurat tot pentru una din comisiile dumneavoastră, eh, sunt mai mult sau mai puțin dezvoltate în mod diferit de la țară la țară. Uniunea Europeană are o mare problemă și anume fragmentarea Uniunii Europene și de aceea Guvernanța electronică, e-governance, este încă uh, o problemă sistemică și cronică, cronicizată în același timp. Sigur că și formele de guvernanță electronică ar beneficia de pe urma instalării benzii largi pentru accesul la internet. Această, acest tabil uh, arată contextul european al uh, implementării în stânga, vedem uh, gradul de acoperire cu tehnologie NGA. Vedem că în Belgia, Franța, Germania, uh, Belgia uh, există un bun grad de penetrare, dar și mai mare este în Japonia, Corea, Noua Zeelandă, Singapore și așa mai departe. Apoi urmează acoperirea la nivel casnic. Aici, sigur că sunt alte țări care sunt uh, înaintea Europei, dar în ce privește adoptarea bezii uh, largi uh, și folosirea ei, aici există un deficit al Uniunii Europene. Accesul la fibră și acoperirea FTTP sunt însă mai deficitare în Europa și deficitul este mai mare decât față de celelalte state decât uh, în cazul infrastructurii propriu-zise. În ce privește însă viteza de descărcare uh, și de upload, uh, aici Europa nu mai stă așa de rău. Um, deci, Australia și alte țări, de exemplu, sunt într-o situație mai mai defavorabilă. Acum, când uh, When we come to um, European policy, acum uh, vorbim despre politicile europene uh, sectoriale, există, constatăm că există o serie de mituri care generează Uh, și gestionează aceste politici. Este Europa în urma altor regiuni? E, uh, este și nu este. Adică uh, sunt zone în care, în care există deficite și în altele sunt destul de bine. Și situația telecomunicațiilor este foarte diversă. Pot, pot politicile accelera implementarea sistemelor NGA? Cred că este nevoie aici de un amestec de abordări. În ce privește uh, în ce privește structura transferului de date, uh, cea mai mare parte a acestor date transferate sunt date video. Și noi ne-am concentrat pe acest conținut uh, audiovizual având în vedere ponderea mare a conținutului audiovizual transferate, eh, este important mai întâi să simplificăm dreptul de proprietate intelectuală. Trebuie să ne, trebuie să ne asigurăm că nu există limitare la, eh, în ce privește accesul la diferite conținuturi. Pentru că există de multe ori bariere destul de semnificative în calea accesului la anumite eh, forme de conținut audiovizual. Și pe asta trebuie să ne concentrăm. Un uh, studiu al Florence School of Regulation indică că uh, măsurile care sunt menite să modeleze partea cererii ar putea să influențeze mai mult uh, punerea aplicarea benzii largi, implementarea benzii largi, decât măsurile de pe partea de ofertă. Și în încheiere unele recomandări care până acum nu și-au găsit, uh, nu au fost evidențiate. Dorim uh, să uh, sugerăm un phasing out al serviciului universal tradițional pentru a aborda problema accesului și accesibilității. Cred că guvernele naționale ar trebui să se gândească la forme de subvenționare prin vouchere sau prin alte mijloace pentru cei cu venituri mici. În ce privește uh, propunerea de regulament uh, prezentată de doamna Herzog, credem că uh, astfel de instrumente vin să îmbunătățească de o manieră semnificativă cadrul de reglementare actual. Și cu acesta, doamna președinte, sper că am terminat la timpul cuvenit. că este important. Mulțumim pentru această introducere atât de interesantă. Mă pare foarte rău că trebuie să limităm timpul, deși am, v-am acordat, cred eu, mai mult decât uh, era prevăzut. Și acum are cuvântul... A, nu există prezentări separate, deci nu va vorbi și doamna Godlovici. Uh, foarte bine, atunci deschidem discuția cu colegii mei. Doamna Herzog dorea să ia cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc uh, și aș dori să felicit uh, semnatarii eh, acestui document și sper să aibă acces la el toți eh, colegii parlamentari. Eh, vreau să mulțumesc invitațiilor pentru că deja dinainte, chiar din, dinainte de prezentarea aceasta Consilierii mei au citit uh, raportul și m-au sfătuit uh, în legătură cu modul în care putea fi uh, îmbunătățite lucrurile. E foarte important. Asta spuneți că asta este baza competitivității economice, subiect discutat adesea în Parlamentul European, însă cumva nu reușim să cuantificăm impactul asupra creșterii economice a acestei propuneri. Probabil ar fi uh, foarte interesant de știut cum putem face acest lucru. Dacă puteți să răspundeți și în întrebare, dumneavoastră ați arătat aici uh, cât de important e conținutul video. Și a devenit din ce în ce mai important, deși oamenii au impresia adesea că e vorba doar de entertainment, dar uh, e vorba doar de divertisment. Dar eu, de exemplu, uh, m-am deplasat în Corea de Sud, în Japonia, în alte țări, acolo conținutul video nu se referă neapărat la divertisment, deci avem informații în legătură cu uh, <laughs> dacă se poate în procente, conținutul video, cât, uh, cât din ele divertisment, cât din ele parte economică, dacă pot să spun așa. Există date și aș mai întreba ceva. Uh, regulamentul la care lucrăm noi, uh, ce se întâmplă cu sinergiile sale cu alte industrii, cred că sunt foarte importante. Noi suntem aleși direct și unul din scopurile mele este de a mobiliza de a motiva uh, actorii implicați să rămână activi, să uh, să lucreze cât mai aproape de uh, oameni. și deci cum puteți, cum vedeți dezvoltarea acestor sinergii? Grazie, Herzog. Mulțumesc, doamna Herzog. Cine a mai cerut cuvântul? Doamna de Castillo. mulțumesc. E foarte bine că am putut asculta acest raport. Uh, a fost foarte interesant. A spus foarte clar că viteza în accesul la bandă largă nu este unicul factor care trebuie avut în vedere sau e nevoie să fie completat și de alți factori. Poate uh, detaliați puțin care ar fi uh, ceilalți factori de care e nevoie pentru a avea toate beneficiile de pe urma um, utilizării broadbandului benzii largi la potențial maxim și la viteză foarte mare. și ceilalți factori, pentru că e clar că există o legătură între toate acestea și competitivitatea economică și mm, internetul în bandă largă și de mare viteză. Dacă puteți să ne oferiți mai multe detalii, Grazie. Ci sono... Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Prima de dare la parola. Dacă nu, înainte de a da cuvântul comisiei, uh, am și eu ceva de spus uh, către domnul Marcus. Îi spun într-adevăr că studiul este foarte interesant, însă uh, sigur nu avem nevoie și de detalii, pentru că acest studiu stârnește multe reflexii și multe semne de întrebare. Și aș vrea să știu mai mult despre anumite date. Avem o dată de, cumva curioasă, semnalată dumneavoastră, în ce privește banda largă fixă. Țări uh, dezvoltate, cum ar fi Statele Unite, Noua Zeelandă, Japonia, sau sunt pe la jumătatea acestui clasament. Văd că țara mea e mai cam la urmă, Italia. Bun, asta știam deja. Dar uh, în ce privește prețurile, în mod curios, noi suntem pe locul 3, vorbesc de Italia din nou. Deci e curios aici să știu de ce această diferență și ați mai spus, uh, ați vorbit despre conținutul video, uh, cumva ați demitizat banda largă accesibilă ca fiind unicul element de dezvoltare. Ar fi bine să înțelegem că sunt și celelalte elemente. Pe de o parte, sunt aceste elemente complementare uh, și suplimentare față de internetul de bandă largă și aș dori ca și departamentul nostru uh, care uh, comanda studiul să facă un fel de grupare a datelor ca noi, politicienii, să avem anumite indicații, că nu avem tot timpul să aprofundăm toate documentele care ne stau la dispoziție. E neplăcut să vedem un studiu, să înțelegem că conține foarte multe sugestii, indicații și să nu avem timpul să analizăm în detaliu. Deci aș ruga celor care au comandat acest studiu foarte inteligent să facă acum o muncă de uh, aprofundare ca noi, parlamentari, să putem să profităm de el, că nu avem timp. Uh, și foarte rapid, dacă se poate, pentru că am adoptăm acest uh, regulament, sperăm să-l adoptăm rapid împreună cu recomandări și atunci Trebuie să profităm de acest studiu foarte prețios. Deci uh, dau din nou uh, cuvântul invitatului uh, pentru a răspunde și apoi vom, ne vom reîntoarce la tema asta când biroul ne va fi pus la dispoziție noi date detaliate. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc pentru, pentru cuvintele atât de amabile. Hopefully you'll find greater depth in the study itself. Uh, studiul uh, aprofundează mult mai mult uh, aceste chestiuni ca și mult mai, mult mai mult decât această prezentare. Este un, concluziile studiilor se întind pe 200 de pagini, deci cred că veți găsi acolo mai multe răspunsuri. Nu pot să vă dau răspunsuri complete la întrebările noastre, dar voi încerca să comentez. Uh, prima întrebare a doamnei Herzog era foarte interesantă cu privire la uh, potențialul de creștere uh, socioeconomic de pe urma implementării bazei, bandei, benzi largi. S-au făcut cercetări și un studiu foarte util a fost realizat pentru Comisia Europeană acum un an, care era, de fapt, o analiză a valorii uh, uh, practice a benzilagi uh, pentru internet. Și s-au conturat câteva grupuri țintă, grupuri de consumatori de bandă largă. Există o utilitate foarte bună pentru a benzii largi de internet și este, acesta este, cred, singurul studiu care cuantifică acest, această utilitate. Ehm, încă, încă există foarte multă incertitudine pe aceste puncte, totuși. Vorbeați despre conținutul video, ce ar fi important pentru Europa, ce, se, ce conținutul video se consumă. Există uh, multe aspecte. Odată uh, rezoluția tot mai mare, uh, aplicațiile 3D și așa mai departe. Dar, în legătură cu consumul din video din Europa, în uh, legătură cu programul Media 2007 al Comisiei Europene, care vizea uh, ajutoare și subvenții pentru sectorul audiovizual și mass media, se zicea acolo că din cauza fragmentării conținuturilor, Ehm, producțiile audiovizuale sunt destinate de obicei unei singure ehm, piețe naționale și nu mai multor ehm, piețe, nu sunt destinate neapărat pentru consumul paneuropean. Este unul din impedimentele pentru distribuția video europeană. De asemenea, conținuturile în limba engleză nu sunt consumate acolo unde nu există foarte mulți vorbitori de, de limba engleză. Există foarte multe producții eh, multilingve, dar eh, se câștigă mai puțin cu fiecare dintre ele pentru că nu sunt, eh, nu-și găsesc publicul țintă. doamna de Castillo m-a întrebat în legătură cu alți factori care determină accesibilitatea, accesul la internet. Dacă ne uităm la Corea, care pare să aibă în toate spectrele o poziție excelentă, trebuie să admitem că au, coreenii au avut o Uh, o abordare intervenționistă guvernamentală foarte largă și a avut o abordare generală foarte uh, bună față de uh, banda largă. Acestea însă nu au inclus nu au inclus subvenții directe pentru, știu eu, realizarea infrastructurii sau lucrărilor de săpare legate de, de implementarea um, acestei fibre optice, dar s-au uh, subvenționat uh, interconectările între marile orașe, de pildă. Deci trebuie să ne punem întrebarea um, cum se ajunge la forța de muncă calificată uh, pentru a activa pe această piață a internetului, pe de altă parte, cum creștem alfabetizarea digitală pentru că și aceasta determină uh, utilizarea internetului. Și prin uh, eurobarometru puteți determina dacă, în ce măsură deținerea unui calculator într-o gospodărie este sau nu un factor ce determină accesul uh, la internet și ar putea stimula accesul la bandă largă. Dacă ne uităm la Statele Unite, aceștia, acestea au, au avut avantajul de a fi fost prima țară care să folosească internetul pe scară largă și atunci au avut și specialiști cel mai devreme și deci poziția lor, poziția Statelor Unite evident este una mult mai bună. În ce privește promovarea, există o, o serie de aplicații pe care, de care ne putem folosi în prezent nu credem că e-comerțul, e-sănătatea, e-guvernanța, e-justiția ar fi motoare importante ale implementării benzii largi. Dar cred că, într-un context mai larg, au o oarecare contribuție, mai ales dacă se împlinesc anumite cicluri de, de dezvoltare. Iar în ce privește disponibilitatea calculatoarelor, în cazul Coreei, unul din uh, motivele pentru care toată lumea a avut acces la uh, conexiune ADSL a fost că uh, în timp ce nu finanța și nu subvenționa banda largă și fibra optică, totuși a subvenționat producția de calculatoare astfel încât toată lumea să deține câte un calculator. Și asta a impulsionat, a stimulat uh, lucrurile. În ce privește comentariile, doamne președinte, cred că veți găsi mult mai multe date uh, în acest raport. La, uh, știu că trebuie să ne oprim la anumită oră, dar, dar raportul este foarte cuprinzător și chiar exhaustiv de ce unele dintre aceste țări pe care am arătat se află în, în, în, în mijlocul câmpului, în clasamentul pe care l-am prezentat. Um, um, există în Statele Unite, de exemplu, o, o elasticitate uh, mult mai mare a, uh, raportată la prețul produselor. Deci dacă ceva devine scump, uh, cumpărăm mai puțin. Uh, și pentru că prețul la bandă largă este Eh, scăzut, eh, consumatorii consideră accesibil acest preț pentru ei și consumă. Și tocmai și în același, în același eh, mod, viteza accesibilă este și ea codeterminantă, indiferent de unde ne aflăm în lume. Studiul, până la urmă, arată că avem a face aici cu un ecosistem uh, destul de uh, diversificat. Viteza este un element esențial, dar nu este singurul element esențial. Eu uh, sper că am reușit să vă răspund cât de cât la toate aceste întrebări care au fost extrem de pertinente. Mulțumesc! Grazie, penso ancora di dover ringraziare. Președinte, da, da, mulțumesc, sigur că ați reușit și mulțumesc din nou autorilor studiului și reprezentanților departamentului tematic și pentru că ați anticipat lucrurile. Pe de o parte avem nevoie să aprofundăm lucrurile, dar să facem și un rezumat, pentru că ați vorbit de volumul mare de pagini. Mulțumesc colegilor care au rămas alături de noi și tuturor colaboratorilor. Reamintesc că următoarea reuniune ITRE sunt pe 25 septembrie dimineața și după amiază și apoi dimineața zilei de 27 avem uh, apoi după amiază reuniune comună MVI3. Dar în fine, veți avea programul în detaliu, uh, vi se va trimite pe internet. Mulțumesc și ne revedem săptămâna viitoare. Ah, primo forum. Thank you